Mes chers collègues, j'ouvre notre Stimați colegi, haideți să începem reuniunea Comisiei de Buget. Este prima ședință din acest an. Îmi face plăcere să vă reîntâlnesc. arătați foarte destinși, arătați foarte relaxați. Cred că vacanța dumneavoastră a fost extrem de favorabilă și v-ați odihnit și aveți puterea necesară ca să vă pregătiți pentru o sesiune bugetară foarte stimulativă. În vacanță am visat ceva am visat că putem să găsim mijloacele necesare ca să echilibrăm cheltuielile și veniturile, să dispară sumele neplătite la sfârșitul fiecărui exercițiu bugetar și să dăm uh, o imagine a Europei care să fie exemplară din punct de vedere al gestiunii bugetare și din punct de vedere al capacității de a echilibra veniturile și cheltuielile. Nu, o imagine a unui consens care să fie calat pe realitate și care să se desprindă de utopie și care să se ancoreze în ceea ce se poate face. Spunând acest lucru, vreau să vă asigur că, să mă asigur că ați primit toate informațiile necesare pentru a putea adopta ordinea de zi a reuniunii noastre care uh, se va prelungi uh, și va, vom avea și a doua sesiune după amiază de la ora 15. Limbile, regimul lingvistic al uh, interpretării au fost publicată în uh, anunțul nostru, în anunțul făcut de Comisia pentru Buget. Aș dori de asemenea să mă asigur că procesele verbale ale reuniunilor din 17, 14 și 23 iulie, că aceste procese verbale prezintă exact hotărârile și spusele noastre din acele reuniuni. Aș dori de asemenea să adaug încă ceva. O, faptul că acum câteva momente la reuniunea coordonatorilor s-a luat o hotărâre și hotărârea aceasta mă determină să-mi cer scuze pentru că începem mai târziu ședința comisiei noastre Dezbaterile reuniunii coordonatorilor au fost foarte dense. Am suspendat această ședință și o vom relua după amiază, uh, în momentul în care se va termina ședința comisiei. Azi dimineață, în perspectiva audierii candidatului pentru postul de comisar pentru buget și programare financiară, comisarul desemnat, am adoptat trei uh, chestiuni, trei întrebări scrise care vor fi transmise acestui candidat, trei întrebări care reprezintă dorințele uh, reprezentanților diverselor grupuri din comisia noastră. Aceste întrebări v-au fost transmise, le aveți în fața dumneavoastră Prima se referă, bineînțeles, la situația alarmantă a plăților în bugetul european. A doua întrebare se referă la o întrebare adresată comisarului dezemnat privind uh, interpretarea pe care o dă uh, angajamentului față de revizuirea cadrului financiar multianual cadru financiar a fost adoptat înainte de alegeri. Noi avem acum această reuniune după alegeri și dorim foarte mult uh, ca, de fapt, comisarul desemnat să ne spună exact cum va respecta acest angajament. Și a treia întrebare se referă la reforma sistemului resurselor proprii ale Uniunii Europene. Este o chestiune importantă pentru că uh, resursele proprii care sunt uh, uh, alcătuite în primul rând de taxele vamale se restrâng uh, pe măsura semnării acordurilor de liber schimb cu statele țerțe față de Uniunea Europeană. Iată, deci, hotărârea care a fost luată. Acestea sunt cele trei întrebări uh, pe care le vom transmite. Aceste trei întrebări uh, Uh, sunt rezultatul consensului uh, obținut la reuniunea coordonatorilor. Să revenim acum la bugetul pe 2015. Reuniunea noastră ar putea să fie structurată în felul următor, în două părți, de fapt. O dezbatere care s-ar referi în primul rând la secțiunea a treia și apoi vom examina celelalte secțiuni ale bugetului. Fiind vorba de secțiunea a treia, înainte de a da cuvântul membrilor comisiei, aș dori să o invit pe doamna Gardia Zabal, raportorul general, să ne prezinte documentul de lucru privind poziția Consiliului apropo de secțiunea a treia și, de asemenea, rezultatele celei de-a doua preevaluări și uh, propuneri referitoare la proiectul pilot și privind acțiunile care trebuie întreprinse. Doamna raportor, vă rog uh, să ne prezentați uh, ce aveți de spus. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După o lună de vacanță, intrăm în plin în activitate, în partea cea mai importantă în procesul bugetar și anume să facem o lectură a propunerii făcute de Consiliu și să începem să pregătim amendamentele uh, atât din partea comisiilor politice, a grupurilor politice, cât și din partea comisiei noastre pentru a începe negocierile stricte cu Consiliul. De aceea credem că este important să prezentăm acest document de lucru pentru ca toți deputații comisiei să aibă înscris un rezumat al lecturii pe care a dat-o Consiliul acestei propuneri făcute de comisie. Am structurat documentul de lucru în două părți mari, o parte mai obiectivă, o parte explicativă și cantitativă apropo de ce s-a întâmplat din perspectiva Consiliului și o parte cu o apreciere mai politică, mai personală și cu comentariile mele ca raportor și cu propunerile pe care aș dori să le fac comisiei în calitatea mea de raportor. Uh, aveți documentul scris, așa că voi face o prezentare foarte rezumativă. În document uh, prezint încă o dată poziția pe care am apărat-o la Parlament și pe care o avem din partea grupurilor politice și pe care o apărăm în trialogul din iulie cu două mesaje fundamentale. Primul referitor la compromisuri, și anume nevoia clară de a întări investițiile în acele sectoare pe care le considerăm atât Parlamentul cât și Comisia ca și Consiliul fiind sectoare strategice pentru a putea ieși cât mai repede din criză și să folosim marjele pe care le avem la dispoziție în propunerea bugetară pentru a finanța aceste sectoare și aceste programe strategice în ceea ce privește compromisurile, bineînțeles, și în ce, uh, deci creditele bugetare. În ceea ce privește plățile și obligațiile de a stabili un nivel de plăți suficient pentru bugetul pe 2015. Acestea sunt mesajele pe care le-am convenit în Parlament și pe care le-am trimis Consiliului. Evident, Consiliul dacă ne gândim la ce spune Consiliul sau la ce scrie Consiliul în cifre, avem informații contradictorii. În ceea ce privește spusele, se pare că am fi de acord. Uh, consiliile care au avut loc până acum repetă nevoia de a întări uh, investițiile, de a da un impuls creșterii, dar în momentul în care ne uităm la cifre, vedem că acolo unde ar trebui de fapt să sporim investițiile, vedem tăieri. De aceea propunerea Consiliului privind Comisia este uh, mai mică cu 50 de milioane de euro, deci nu întărim uh, uh, investițiile, ci le tăiem. Și în ceea ce privește plățile, la fel este vorba de sume mai mici, sume de 21 de miliarde și uh, ne gândim la uh, plățile pe care trebuie să le facem, care sunt uh, foarte mari. Citind cele două declarații privind plățile, declarații care au reieșit din reuniunile consiliilor, vedem că sunt niște țări, un grup de 13 țări care spun că acceptă sau își asumă propunerea bugetară făcută de Consiliu, dar uh, ne uh, avertizează că problema plăților este foarte importantă și cred că nu vor fi bani suficienți pentru a aborda plățile viitoare. Și există un alt grup de țări, nouă țări, care spun că orice s-ar întâmpla, niciodată nu vom fi de acord să se prevadă mai mulți bani. Deci suntem sub plafonul de cheltuieli. Deci, încă o dată, nu se ține cont de necesitățile de plăți, ci unicul uh, lucru pe care vrem să-l facem, pe care vor să-l facem, este să ne menținem artificial sub plafonul de plăți, pentru că uh, vin în continuare facturi care rămân neplătite. Iar în documentul acesta, în afară de evaluarea generală, am prezentat uh, în detaliu propunerile Consiliului privind toate categoriilor, aveți toate datele în documentul scris, dar cred că ar trebui, de exemplu, să vedem la categoria 1A. Categoria 1A este cea mai importantă și aici s-au făcut tăieri foarte mari. Trebuie să întărim investițiile în programele incluse aici și majoritatea tăierilor propuse de Consiliu se referă exact aici la uh, titlul 1A ceea ce vine împotriva propunerilor Parlamentului, împotriva declarațiilor Consiliului și împotriva un unui acord între Parlament și Consiliu privind cadrul financiar, pentru că tocmai aici a căzusem de acord că trebuie să sporim investițiile uh, și să ne gândim la investițiile din 2015, pe câtă vreme aici se fac tăieri și nu se respectă, cum spuneam, acordul la care ajunsesem privind cadrul financiar, iar tăierile uh, a fost de fapt una din puținele garanții sau puținele avantaje pe care le-a obținut part, Parlamentul European și s-a acceptat acest cadru financiar pentru că, de fapt, Uh, se raportau uh, niște investiții din anii anteriori pentru 2014-2015. Era o mare realizare, iar Consiliul nici măcar nu mai vrea să respecte aceste acorduri. Mi se pare de asemenea pro o mare problemă, nu atât um, cantitatea cât suma, cât uh, programele la care se prevăd tăieri, pentru că sunt programe fundamentale, eu știu, Europa pentru cetățeni sau consumatorii sau sănătate. Categoria a treia este o categoria mică în ceea ce privește sumele, dar sunt programe foarte sensibile și trebuie să acordăm foarte multă atenție și să nu fim de acord cu aceste tăieri, pentru că nu aducă nimic în ceea ce privește economiile, dar pun în pericol aceste programe care, cum spuneam, uh, sunt programe la care noi la Parlament ținem foarte mult. În categoria a patra, tăierile nu sunt inacceptabile, ci sunt de neînțeles. Nu știu dacă Consiliul nu-și dă seama în ce lume trăim, nu-și dă seama de criza uh, cu care ne confruntăm în vecinătate și de nevoia de a finanța această categorie privind participarea Uniunii Europene la uh, rezolvarea acestor crăzi, iar tăierile în ceea ce privește uh, instrumentul pentru cooperare și dezvoltare sau instrumentul pentru pace și stabilitate sunt instrumente unde sunt tăieri absolut de neînțeles. Nu voi intra în alte detalii, aveți toate datele, cum spuneam, în documentul scris, dar am de făcut un comentariu privind agențiile, pentru că poziția pe care a avut-o întâi Comisia, apoi uh, Consiliul privind agențiile, este o poziție care trebuie analizată în detaliu. Parlamentul a spus că acceptăm această tăiere de 5%, dar nu acceptăm uh, uh, încă 5% tăieri adăugați și propuși de comisie. Deci cred că Parlamentul trebuie să-și mențină poziția inițială înainte de a trece la o evaluare a proiectelor pilot, vreau să fac un comentariu general privind păcile. În documentul de lucru, pentru a prezenta mai multe informații, am luat categorie cu categorie și am extras uh, zonele în care se fac cele mai mari tăieri la plăți. Dar vreau să evit o dezbatere apropo de această categorie, dacă aici se taie mai mult sau mai puțin la plăți, pentru că este o dezbatere internă a Consiliului. Noi, Parlamentul, trebuie să vedem care este suma globală a plăților și tăierile globale. Consiliul are un mod uh, propriu de a ajunge la niște acorduri și pentru a face în așa fel încât majoritatea țărilor să accepte acest acord și se joacă cu cifrele și nu fac tăieri în țările care sunt afectate de proiectele de coeziune. În fine, noi trebuie ca Parlament să ne asigurăm că suma globală a plăcilor să fie suficient de mare, iar apoi Comisia este cea care distribuie acești bani ca să facă față plăților. Lucrurile sunt evident legate de sumele necesare pentru plăți în 2015 pe care le negociem pentru bugetele rectificative și de aceea am atras atenția Consiliului că nu putem să începem de bugetul pe 2015 fără a soluționa plățile anterioare iar ceea ce vine din bugetul pe 2014, pentru că nu știm ce o să datorăm și nu știm ce trebuie să plătim în 2015 cred că este uh, o socoteală ușor de făcut, așa încât trebuie, și am insistat foarte mult, că ca de fapt Consiliul să soluționeze odată pentru totdeauna și să aprobe bugetele rectificative 2, 3 și 4 uh, să le aprobe împreună și în momentul în care s-a făcut acest lucru și s-a soluționat o mică parte din plățile de făcut, să ne gândim mai departe la nevoile de plată pentru 2015. Sper că această reuniune interinstituțională pe care o vom avea la sfârșitul lui septembrie cu Comisia și Consiliul ne va putea prezenta mai multe date apropo de situația actuală a plăților ce se întâmplă cu trezoreria Comisiei în acest moment. Vrem să știm în ce situație suntem și sper să putem începe să facem un plan al plăților pentru anii viitori pentru toate programele și pentru toate facturile care sunt neplătite până acum. Și mai am un comentariu rapid privind proiectele pilot și acțiunile de pregătire. Pe 29 august am primit a doua evaluare uh, din partea Comisiei privind 82 de propuneri. Uh, Comisia s-a referit doar la 81 pentru că considera că două dintre ele se pot uni. Comisia consideră că nouă sunt viabile, că 20 ar putea să fie puse în aplicare parțial, că 38 dintre ele sunt uh, cuprinse în alte pro programe existente care deja funcționează și că 10 dintre ele nu îndeplinesc condițiile de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare și mai sunt patru care urmează să fie evaluate. Vreau să spun că întotdeauna am apărat uh, că evaluarea comisiei este fundamentală pentru că ne spune exact cât de ușor sau cât de greu poate să fie pentru a pune în aplicare aceste proiecte pilot și acțiunile pregătitoare. Dar dacă grupurile politice consideră că este un proiect pilot sau o acțiune pregătitoare care realmente trebuie să fie pus în aplicare, deși Comisia nu și-a dat, nu i-a dat nota zece proiectului respectiv, să-l includem în propunerea comună Aș vrea de asemenea să vă reamintesc că între runda 1 și runda 2 avem 69 de propuneri, uh, avem 81 pentru cealaltă și trebuie să respectăm marjele pe care le avem pentru fiecare categorie în parte, iar proiectele pilot nu pot să reprezinte decât un total de 40 de milioane de euro și totalul nu poate să depășească 100 de milioane. Deci avem mai multe plafoane care ne restrâng pachetul global pe care putem să-l prezentăm pentru proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Pentru că în total ne ies nouă ne iese o sumă mult mai mare de 280 de milioane, deci trebuie să încercăm să facem o propunere la sfârșitul acestei luni cu prioritățile grupurilor politice și al Comisiei și respectând aceste plafoane și sper că odată cu această propunere vom putea să prioritate intereselor politice ale tuturor grupurilor politice și deputaților. Eu nu mai am nimic de spus, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă raportor, pentru această prezentare care e foarte clară și care acordă foarte mult credit uh, modului în care vom discuta, dar vedem că lucrurile vor fi foarte dificile. Și acum putem să deschidem dezbaterea. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Os colegas, estou certo que vamos estar à altura para este embate. Aș dori să îi salut pe toți colegii. Cred că suntem pregătiți pentru această ședință. Cred că munca depusă de colega noastră a fost una excelentă și că până acum toate lucrurile au decurs bine. Problema nu este însă consensul Parlamentului. Problema vine din partea Consiliului. Vorbim de bugetul pe 2015, dar încă facem referire la bugetul pe 2014, iar bugetul pe 2015 reflectă foarte puțin CFM-ul. E important ca acest cadru financiar multianual să fie discutat foarte rapid și să uh, se concretizeze în acesta strategia Europa 2020, astfel definită de către Consiliu. Există câteva obiective care au fost definite, dar nu avem mijloacele necesare pentru a atinge acele obiective. Cred că este important ca toți cetățenii să înțeleagă că acolo există o problemă de credibilitate. Consiliul își ia un angajament și apoi nu își respectă acest angajament. Când vine vorba de plăți, vine vorba de cheltuieli care deja au fost făcute. Vorbim de studenții Erasmus, vorbim de universități, vorbim de cercetare, de întreprinderile mici și mijlocii, de investiții pentru coeziune economică și socială și este inadmisibil să nu plătim ceea ce trebuie de fapt să plătim. Este un limbaj pe care se pare că nu îl înțelege toată lumea. Anumite state membre cer o, o rigoare a finanțelor publice, dar se pare că, de fapt, Consiliul nu respectă această rigoare. Și uh, se pare că începe să se creeze un adevărat deficit și în ceea ce privește legalitatea. Și din cauza acestor tăieri ale Consiliului, care sunt inadmisibile, se creează un astfel de deficit. Tăieri inadmisibile, în special când vine vorba de domenii esențiale pentru ocuparea locurilor de muncă și pentru dezvoltare. Am vorbit, um, am spus că nu, se, nu înțelegem tăierile din domeniul cercetării. Cred că trebuie să încercăm să readucem Consiliul în domeniul bunului simț, cât și cele 13 state membre care au uh, spus că nu sunt disponibile pentru plăți suplimentare. În ceea ce privește bugetul pe 2015 și creșterea cerută de către Consiliu, este important să înțelegem că Bugetul pe 2015 prezintă o reducere față de bugetul pe 2014. Dacă ne uităm la bugetul pe 2014 plus bugetul rectificativ, înseamnă că, de fapt, Consiliul nu a dat dovadă de rigoare necesară și am spus imediat uh, că ar fi, ar fi fost nevoie de acest buget rectificativ. E clar că bugetul pentru 2015, dar și cel pentru 2014 și bugetul rectificativ prezintă o, o reducere. Este mai mic decât bugetul pe 2015. Este, deci, important să ne gândim la situația actuală, în special în secțiunea 4, și să ne gândim la uh, ajutoarele umanitare și să vedem că există o problemă din ce în ce mai mare. Să ne gândim la problema Ucrainei, de exemplu, și la consecința pe care aceasta o va avea asupra bugetului 2015 pentru secțiuni precum secțiunea a doua, în care ne preocupăm de agricultură. vom acorda întreaga noastră susținere raportoarei pentru că angajamentele luate de Uniunea Europeană față de cetățenii săi și care se concretizează în strategia 2020, care stă la baza creșterii și ocupării forței de muncă, aceste angajamente să fie respectate. Mulțumesc! Domnul Monca. Mulțumesc! Aș vrea să îi mulțumesc doamnei raportor, sprijin raportul său, în special în ceea ce privește angajamentele și investițiile pe care trebuie să le finanțăm. Problema Problema principală este problema plăților. Știm bine că în ultimii cinci ani multe firme nu au putut să își respecte plățile. În primul rând, pentru că nu reușesc să obțină împrumuturi de pe piețele financiare și bancare. În cadrul Parlamentului European am aprobat o directivă conform căreia firmele trebuie să-și plătească angajamentele în termen de 30 de zile. Și noi, de fapt, ce facem? Noi înșine nu respectăm această directivă și nu plătim la momentul potrivit în 2015 o să vedem că ne vor lipsi și mai multe resurse financiare pentru a ne putea respecta angajamentele. Eu, au, eu am um, experiența mea personală în calitate de primar și președinte de regiune. Timp de luni de zile nu primeam plățile din fonduri europene și poate ar trebui să-i cerem uh, comisiei să facă o analiză de impact, să vadă ce se întâmplă când nu vin aceste plăți. Există acolo un efect de domino, se creează o adevărată catastrofă care ne afectează economia și care cauzează probleme mari acesteia. Co- și Comisia, când nu, nu, are, nu are resurse, se găsește sub presiune, dar cred că este nevoie de mai multă precizie și de mai multă rigoare. Unele state nu folosesc așa cum trebuie fondurile europene, iar Comisia devine din ce în ce mai severă și mai riguroasă, iar acest lucru duce la crearea unor probleme în lanț. Unica soluție ar fi o o restructurare rapidă a sistemului de resurse proprii. Dacă nu completăm acest sistem, atunci ne vom găsi în fața aceleași probleme în fiecare an. Și Mă bucur că s-au, fixat aceste trei întrebări pentru candidat, pentru că sunt foarte de acord cu acestea. Mulțumesc! Doamna Stiller are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și doamnei raportor. Astăzi uh, sunt aici um, în numele Comisiei INTA. Sunt um, raportor pe buget în această comisie și acesta are legătură cu proiectele pilot. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru că a explicat um, modul în care aceste proiecte pilot vor fi abordate de fiecare stat membru. Aș vrea să subliniez um, proiectul pilot pe care Comisia pentru Piața Internă l-a susținut. Acesta a primit uh, susținere din partea tuturor grupurilor politice din cadrul Comisiei, dar și din partea uh, Comisie, este important să respectăm transparența în modul în care abordăm aceste proiecte pilot. Trebuie să implicăm uh, în cadrul acestei comisii pe cei care propun respectivele proiecte. Întrebarea este însă cum ne asigurăm că deciziile luate sunt luate în baza comunicării între comisii în momentul în care se aprobă astfel de proiecte pilot. Vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate și uh, de a mă exprima și mă bucur că ați ridicat acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, cuvântul are domnul Colmel. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi, uh, ECR-ul, îi mulțumim uh, doamnei raportor general foarte mult pentru prezentarea sa exhaustivă. S-a spus deja de mai multe ori că, într-adevăr, ne confruntăm cu două aspecte diferite în ceea ce privește acest proiect uh, de uh, buget 2015. Pe de o parte, vorbim despre marile linii, deci volumul uh, acestui buget și pe de altă parte vorbim despre conținuturi. Și dacă este să analizăm pe de o parte volumul, atunci trebuie să conștientizăm faptul că aceste calcule ne prezintă faptul că volumele uh, sporesc cu ceva mai mult de 1% uh, posibilitatea de plăți. Însă acest lucru funcționează numai dacă facem comparația cu bugetul 2014, inclusiv cu uh, bugetele rectificative care mai trebuie decise. Ceea ce înseamnă că dacă pornim de la bugetul inițial și comparăm cu proiectul de buget 2015, bugetul de plăți crește cu aproximativ 5%. Ce înseamnă acest lucru? Din punctul nostru de vedere, asta înseamnă că în noul proiect de buget nu există niciun fel de rezerve. Adică avem de-a face aici cu un proiect care este oarecum la limită. Și trebuie să ținem cont de problema cu care ne-am tot confruntat și pe care am tot prezentat-o, și anume uh, acest RAL. E bine, uh, în această direcție au apărut o serie de probleme în ultima vreme. În uh, anul 2010, suma tuturor ralurilor era de 66 miliarde de euro. În 2007, 139 de miliarde de euro, iar la sfârșitul lui 2013, 222 de miliarde de euro în 2010-2013 au crescut cu 70 de miliarde de euro. Iar uh, aici nu putem pur și simplu să închidem ochii și să nu mai privim cum stau lucrurile. Aceste evoluții trebuie să fie reflectate și în buget. Ce înseamnă acest lucru? Pentru aceasta, din punct de vedere matematic, există doar două soluții. Ori creștem uh, bugetul de plăți, ori reducem pe viitor obligațiile viitoare și posibile. Și în fața acestei realități nu putem să închidem ochii, pentru că orice altceva nu va aduce o soluție. De aceea noi suntem de părere că, din acest punct de vedere, bugetul la marile capitole trebuie reconfigurat și trebuie să ne decidem pentru o singură direcție importantă. Noi, grupul ECR, uh, susținem clar linia de a reflecta toate aceste cheltuieli în buget. Deci suntem împotriva uh, creșterilor bugetului de plăți, ceea ce înseamnă că, în mod consecvent, ar însemna ca uh, bugetul de obligații ar trebui să fie redus astfel încât să existe rezerve pe viitor. Din punctul nostru de vedere, acest lucru este foarte important, astfel încât să obținem o disciplină bugetară din nou. Sigur că există și uh, puncte de conținut care trebuie de asemenea abordate. Unele au mai fost menționate de colegii mei, cum ar fi agențiile descentralizate și agențiile la modul general. Trebuie să ne întrebăm dacă acestea sunt necesare în absolut toate cazurile. De asemenea, trebuie să anticipăm o întrebare, pentru că dacă avem agenții care au sediul aici, la Bruxelles, atunci ne întrebăm oare de ce mai este nevoie de ele, care este plus valoarea pe care o aduc acestea nu putem să ne așteptăm la niște creșteri eficiente dacă pe una dintre ele o declarăm inutilă și Comisia preia uh, sarcinile acestora și le rezolvă direct. De asemenea, suntem de părere că trebuie să facem economii la nivel de personal și prin asta nu înțelegem că trebuie să reducem plățile pentru personalul existent, ci trebuie să uh, scădem numărul de posturi. Ceea ce mai avem nevoie este mai multă transparență pentru acest buget. Trebuie să recunosc că sunt în continuare surprins ca deputat nou ales și încerc uh, în puținele luni uh, de când sunt aici să îmi uh, formez o părere despre aceste 222 de miliarde de euro sub formă de obligațiuni RAL care există. În ce ani vor deveni acestea scadente? Pentru că, din punctul meu de vedere, aceasta este o bază de planificare foarte importantă, însă eu nu o cunosc. De aceea, cred că aici este nevoie de mai multă transparență, pentru că numai în felul acesta putem să gestionăm lucrurile mai bine. Și în acest sens, solicităm ca aceste documente să ne fie puse la dispoziție. Și un uh, ultim punct, în ceea ce privește toate cheltuielile, din punctul nostru de vedere trebuie să se verifice dacă ideea de bază a subsidiarității care a, a fost subliniată întotdeauna în campaniile electorale, ei bine, dacă aceasta este respectată cu adevărat și aici considerăm că există programe care din uh, perspectiva statelor naționale, dacă ele ar trebui să financeze aceste lucruri uh, ele însele, Mm, ar fi finanțate, respectiv implementate sau nu. Deci și aici trebuie să avem abordările corecte. De exemplu, în mod uh, cinstit, am obținut un consens referitor la faptul că investițiile uh, bugetare trebuie consolidate. Însă, acum se pune întrebarea, ce sunt investițiile? Noi cu toții știm că există aici un termen abstract care însă nu clarifică dacă o investiție este uh, și rezonabilă sau nu. În Germania avem exemple Mă gândesc, de exemplu, la uh, aeroportul din Berlin. Mă întreb dacă de acolo va decola vreodată vreun avion. Deci, trebuie să ne străduim astfel încât și termenul de investiții să fie analizat pentru a vedea dacă aceste investiții aduc plus valoare în rândul cetățenilor. Vă mulțumesc! Si, monsieur Toraval. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea să fac câteva observații cu privire la ceea ce a spus um, doamna raportor. Preze în prezentarea dânsei, cred că putem să găsim o majoritate funcțională în cadrul acestui Parlament. Din nou um, ne confruntăm cu o tăieri uh, în cadrul plăților uh, din partea Consiliului. Din acest motiv trebuie să ne luăm în serios responsabilitatea. Eu um, Vreau să-mi folosesc uh, aceste minute pentru a face câteva comentarii. De obicei, uh, noi uh, politicieni ne luăm angajamente pe care nu le putem respecta și cred că ar trebui să fim mai prudenți din acest punct de vedere. Ne mai confruntăm însă acum și cu atitudinea Consiliului, care de multe ori nu uită de obiectivele europene și reduc plățile din cauza că de multe ori pur și simplu nu există cunoștințe matematice suficiente. Uh, ar trebui să se crească plățile pentru liniile bugetare de importanță strategică și ar trebui să ne mai restrângem promisiunile uh, extrem de generoase care fac să se adauge prea multe angajamente ar trebui să cerem un buget pentru Uniunea Europeană care să nu cuprindă facturi neplătite, așa cum Uniunea Europeană cere statelor membre, cum a, cum a subliniat și colegul Fernandez. Acest lucru înseamnă că Consiliul ar trebui să nu mai fie atât de încăpățânat în lecturile Consiliului, Tăierile din secțiunea 1 și 4 afectează tocmai secțiuni care au fost um, de prioritate pentru noi. Secțiuni legate de creștere, cercetare, dezvoltare, ocuparea forței de muncă, IMM-uri, inovație, în uh, ceea ce privește inițiativa pentru um, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, de asemenea a fost afectată. Iar aceste secțiuni ar putea, au legătură cu crearea de noi locuri de muncă și cu dezvoltarea IMM-urilor. Nu voi intra în logistica lanțului de valoare, însă ne lipsește o politică industrială funcțională. De asemenea, ajutoarele pentru Africa de Vest, uh, afectată de Ebola, criza din Ucraina. Ca fost corespondent din Rusia, am uh, cunoștință despre problemele cu care se confruntă uh, Vladimir Putin. Problemele structurale din Ucraina însă sunt extrem de profunde și uh, a, acestea presupun ajutorul nostru mai mult decât am putut să-l oferim până acum și va fi vorba și de bani. Consiliul a luat în considerare numai proiectul de buget rectificativ numărul 1. Sper că Consiliul va aproba proiectele de buget rectificativ fără să facă mare caz din asta Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Tong. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru acest document de lucru foarte clar. În acest document sunt prezentate foarte bine problemele și se pune accentul pe lipsa de logică de care dă dovadă Consiliul în adoptarea poziției sale. Cred că acest lucru este foarte important în negocierile care ne așteaptă. Și cred că calea adoptată în acest document de lucru este optimă. Eu sunt uh, nou în acest Parlament și sunt destul de uimit de lipsa de logică în anumite poziții. Și mă întreb dacă anul viitor ne vom confrunta cu aceeași situație și dacă și în anii care vor veni ne vom confrunta cu aceleași probleme. Atunci, probabil că ar trebui să găsim un mod de a rupe acest cerc vicios pentru a putea să facem niște progrese. Cred că trebuie să fim uh, foarte preciși în negocierile noastre pentru a putea să ieșim din acest impas. Trebuie să... Um, Consiliul trebuie să înțeleagă înțeleagă care sunt consecințele deciziilor sale în materie bugetară. Și aș um, mai vrea să subliniez faptul că sunt investiții absolut indispensabile, investiții necesare pentru tineri, pentru cercetare, în special în domeniul cercetării care uh, are o valoare economică și socială importantă. Cercetarea este importantă pentru a nu transmite copiilor noștri problemele cu care ne-am confruntat și noi, proiectele naționale și proiectele europene trebuie luate în calcul. Proiectele transfrontaliere sunt una din prioritățile noastre. Mulțumesc, doamna Niriada. Mulțumesc și eu aș vrea să subliniez sprijinul pentru proiectele pilot. Suntem de acord că trebuie să ne respectăm angajamentele și că anumite deficite sunt absolut inacceptabile. Trebuie să ne concentrăm pe investiții, să avem grijă, să nu uităm și mai multă austeritate, deoarece economia noastră pentru a se recupera are nevoie de investiții. Am spus, da, vom lupta împotriva austerității, vom face mai multe investiții pentru ca economia noastră să își poată reveni. Și legat de ceea ce a spus un antevorbitor, în legătură cu reducerea de personal. De exemplu, în ultimii ani, um, limba irlandeză a fost recunoscută oficial. Tot nu am interpretare în irlandeză, nici măcar în um, plenară. Și cam, cam atât din partea mea. Merci, madame. Monsieur Vougan. Mulțumesc, domnule Vougan. Uh, uh, um, Mulțumesc, domnule președinte. Această comisie discută foarte mult despre angajamente și, sigur, acestea sunt foarte importante pentru că plățile uh, joacă un rol extrem de important. Acest lucru a devenit cât se poate de clar în ultimii ani. Consiliul nu dorește să facă plăți uh, pentru care există angajamente. Consiliul spune că în următorii ani va exista o creștere a lichidităților de 3,3%. Așadar, uh, să tem că vor trebui să plătească mai mult cu 3,3% către bugetul european. Sigur că cifrele sunt diferite, pentru că după ce bugetele au fost rectificate, se cunoaște foarte bine că există probleme în ceea ce privește plățile și știm foarte bine că anul trecut Comisia a spus că există o uh, datorie de uh, multe milioane de euro. Așadar, uh, Consiliul nu a ascultat comisia noastră atunci când am subliniat aceste probleme și uh, nici atunci când comisia a subliniat problemele de backload și de datorii. Uh, deci este nevoie de niște exemple de proiecte de afaceri, uh, exemple venite din partea universităților, a uh, comunităților locale, care suferă din cauza întârzierilor de plăți. Acestea sunt uh, probele de care avem nevoie. Și apoi, dacă Consiliul și statele membre nu ascultă comisia noastră atunci când spunem că există probleme din cauza reducerilor de plată, poate că, având probele, vor accepta și vor vedea că există presiune pusă din partea mediului de afaceri și a industriei. Trebuie uh, să existe dovezi reale, dovezi concrete, care să arate suferința cauzată de aceste tergiversări la plăți. Merci, Monsieur Dăcăscu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule raportor, pentru prezentarea exactă a situației. Uh, referitor la buget, observ că avem un proiect de buget fără o strategie clară, fără obiective clare pentru fiecare linie bugetară. Acest lucru arată faptul că nu există o asumare clară a obiectivelor pe, care, pe fiecare linie a bugetului. De asemenea, primim, cred că ați primit cu toții, zeci de rapoarte de la agențiile europene, dar nu știm dincolo de frumoasele publicații ce s-a întâmplat cu fondurile pe care le-au primit. Dacă au fost suficiente, nu au fost suficiente și în ce direcție au fost cheltuite acele sume observ de asemenea că votăm un buget pentru două mii cincisprezece fără să avem viziunea viitoare a comisiei și a comisarilor și mă întreb unde vor fi ideile și proiectele lor dacă astăzi avem un proiect care este conceput de către cine o comisie fără putere politică în spate de asemenea remarc că o serie de modificări birocratice făcute de către consiliu de către comisie fără explicații sau contact cu viața reală practic se taie cu pixul anumite sume fără ca într adevăr să știm de ce se fac acele tăieri și care sunt consecințele. iar referitor la proiectele pilot uh, vreau să spun și eu ceva referitor la acest aspect am primit calificativul a pentru un proiect care se referă la accesul la sănătate pentru persoanele din mediul rural un proiect la care țin foarte mult trei au primit calificativul b un proiect de acțiune a fost cotat de asemenea b iar altul este încă în evaluare. am remarcat inclusiv că pentru anumite proiecte relativ similare s au primit avize diferite ceea ce reprezintă pentru mine un motiv de gândire cum se face această evaluare. aș vrea dacă se poate să stabilim o serie de criterii clare pentru proiectele pilot spre exemplu să acceptăm predominant sau din start proiectele cotate a ulterior evaluând pe celelalte și dând credit proiectelor care sunt acceptate sau semnate uh, de un număr mare de membri ai parlamentului european provenite din celelalte comisii iar cele provenite din comisia pentru buget de către europarlamentarii care sunt în această comisie să li se acorde o atenție sporită și de ce nu un drept de prioritate. mulțumesc. Merci. Madame Molmeier. Mulțumesc, doamna Molmeier. Doamna Holmeier. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând, câteva observații referitoare la uh, bugetul comisiei. Pot să spun că a fost urmată aceeași procedură ca în fiecare an, același lucru se întâmplă deja de 4-5 ani. Problema uh, că avem mai multe angajamente decât plăți uh, este o problemă care uh, trenează de ani de zile și uh, pur și simplu o ascundem sub preș. Nimic nu se schimbă în mod consecvent și, uh, din păcate, se va păstra aceeași construcție la CFM. Vom avea din continuare mai multe angajamente decât plăți în CFM-ul viitor. Dacă această construcție este una rezonabilă pe termen lung, e bine, eu am aici niște semne de întrebare, pentru că, de fapt, conține afirmația că, pornind de la premisa, că o parte din proiecte nu va funcționa. Dacă putem să planificăm un astfel de buget pe termen lung, ei bine, eu am dubiile mele în această privință. Este cel puțin o manieră neobișnuită de a aborda un buget. Pentru că, în mod normal, planific ceva despre care doresc să funcționeze și care doresc uh, să genereze uh, eventual uh, câștig. În al doilea rând, Calculele care eh, rămân pe din afară sunt eh, tot mai multe. Suntem eh, pe la 24 de miliarde acum, dar această dimensiune crește, pentru că dacă este să ne gândim la ultimele bugete, ei bine, se observă o creștere, o creștere anuală. Și acesta este un fenomen cu care trebuie, pe care trebuie să-l tratăm și trebuie să vedem și uh, care este temeiul juridic și să îl analizăm pentru a vedea dacă temeiul juridic pe care îl avem suportă un, o astfel de construcție, mai ales în contextul uh, libertății de decizie a Consiliului. Pentru că Consiliul, pe termen lung, nu are dreptul de a înainta facturile și ulterior uh, să nu le plătească conform uh, tratatelor. Nici uh, noi, ca Uniunea Europeană, nu avem dreptul uh, non de a face datorii, deci nici să amânăm facturile fără niciun orizont. Colegul nostru are dreptate atunci când spune că am angajat comunitățile ca în 30 de zile să plătească și numai dacă există excepții să poată prelungi acest termen. Mie mi se pare foarte interesant care sunt justificările Consiliului pe care le prezintă pentru a nu plăti atâta timp cât uh, comunitățile și uh, mediul de afaceri, uh, trebuie să plătească într-un alt interval, pentru că dacă nu ar fi așa, lucrurile ar deveni foarte problematice. Mie mi se pare par total problematic modul în care este abordat acest buget, pentru că uh, cred că vom avea și mai multe probleme anul viitor gestionând lucrurile în acest fel. Aceasta este. Uh, și mai doresc să fac și eu o observație, și anume în fiecare an se uh, taie din banii uh, de la cercetare. Cred că dacă ne angajăm pentru viitor, atunci nu ar trebui să alegem cercetarea ca domeniu de unde să mai tăiem din bani, pentru că fără cercetare viitorul este prejudiciat și uh, în felul acesta și economia și alte domenii concurența, competitivitatea scad și în felul acesta nu mai facem față concurenței care vine din alte părți ale lumii. Așadar, cred că ar trebui să încercăm să uh, sporim competitivitatea, nu să uh, o reducem și în felul acesta să pierdem locuri de muncă. Aș vrea să fac câteva observații și referitoare la bugetul Parlamentului European, chiar dacă uh, acesta este ceva mai puțin important în comparație cu marele buget, pentru că și acesta va trebui să fie adoptat. În ceea ce privește bugetul Parlamentului European, uh, în următoarele două săptămâni, uh, doamna Holmeier, vom reveni asupra acestui subiect, întrerupe președintele, atunci când vom vorbi despre celelalte secțiuni. Vom termina. Bun, atunci mai doresc să uh, fac o observație cu privire la proiectele pilot. Uh, în ceea ce privește aceste proiecte, trebuie să spun că se poate de cinstit că uh, cele care sunt calificate cu A uh, nu ar trebui să fie singurele care să fie acceptate. Mie, oricum, această categorizare din partea Comisiei mi se pare dubitabilă. Uh, dacă un um, deputat a participat la redactarea unui proiect pilot, atunci este calific- primește calificarea A. Dacă nu s-a întâmplat așa, atunci proiectul este în categoria B sau C. Uh, eu cred mai degrabă că uh, noi, deputații, ar trebui să discutăm între noi și să vedem care ar trebui să fie prioritățile, să stabilim direcția acestora și apoi să ne gândim cum tratăm uh, propunerile comisiei. Pentru că pe mine mă deranjează că există anumite, anumiți colegi, chiar și de la alte comisii, care au avut idei grozave de proiecte pilot, care s-au pregătit foarte bine, dar care nu au avut succes numai pentru că comisia nu a participat în pregătire. Și alte proiecte despre care pot să spune că facem același lucru al cincea oară, dar propunerea a venit din partea comisiei și uh, era semnat uh, și de către un deputat. Deci eu cred că ar trebui să fim ceva mai conștienți în ceea ce privește aceste proiecte și să ne orientăm după conținut. Merci, madame. Monsieur Delano. Oui, monsieur le président. D'abord, euh... Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să felicit um, raportoarea pentru munca extraordinară pe care a făcut-o Cred că um, anumite aspecte au fost extrem de bine prezentate, dar vreau să spun că uh, la, aici, în Parlament, nu putem să închidem uh, uh subiectul pe 2014. E vorba de un nou Parlament, va fi o nouă comisie și cred că avem nevoie de o nouă direcție în uh, Europa. Sper că vom putea pune capăt acestei crize și politicilor de austeritate. Campania electorală ne-a permis să intrăm în contact cu cetățenii. Aceștia Comisia ne-au pus multe întrebări cu privire la rolul Europei, cu privire la capacitatea de a interveni și de a-i ajuta pe cetățeni și cred că astăzi singura instanță aleasă prin vot universal trebuie să ascultăm vocea tuturor cetățenilor din Europa. Eu am fost președintele Comitetului Regiunilor pentru câteva vreme și am am impresia că aceste fonduri structurale nu au fost folosite așa cum trebuie. Dacă regiunile se angajează să financeze un anumit număr de șantiere sau de lucrări și apoi nu pot să financeze respectivele lucrări pentru că Europa nu a plătit, intervine aici o problemă de recunoaștere a Europei. Regiunea mea a trebuit să plătească avans pentru ca destinatarii finali să își plătească bugetul. Dar nu e, nu e vorba de anumite regiuni aici, e vorba de întreaga Uniune Europeană. Cred că trebuie să punem în aplicare un anumit număr de proiecte comune care să ne permită crearea unei identități în fața noilor puteri, în special în ceea ce privește cercetarea. Cred că dacă nu ne facem treaba în acest domeniu, vom rămâne cu mult în urma altor țări emergente care deja au investit foarte mult în acest domeniu dar nicio țară nu va putea să iasă din criză de una singură criza nu se va rezolva de către fiecare țară în parte, ci aceasta se va rezolva de către Uniunea Europeană unită. Parlamentul trebuie să-și joace rolul în acest sens. Este singura instituție aleasă de cetățeni și trebuie să își facă auzită vocea pe acest subiect, dar și pe alte subiecte. Și trebuie să avem o poziție solidă în raport cu Consiliul, să le spunem gata, acum cetățenii europeni așteaptă altceva din partea Europei. Cetățenii europeni din fiecare stat membru, dar și restul lumii așteaptă să vadă ce va face Europa în domenii precum pacea, în problema ucraineană, în problema africană, în ceea ce privește ajutoarele umanitare, iar Europa trebuie să aibă la dispoziție instrumentele necesare pentru a interveni. Uh, faptul că s-au uh, oprit importurile agroalimentare către Rusia trebuie să ne dea de gândit. În acest context, situația este destul de gravă, dar poate ar trebui, că tot veni vorba de ajutor umanitar, ca produsele noastre agroalimentare să fie orientate către aceste ajutoare. Uh, este de, de competența Europei să răspundă la aceste probleme. Mulțumesc. Ultimul uh, vorbitor. Oui, merci, président. Uh, Aș vrea să uh, fac câteva observații. Avem o dublă dezbatere astăzi, așa cum uh, are loc întotdeauna când vorbim despre buget. Pe de o parte vorbim la nivel tehnic. Dezbaterea la nivel tehnic se referă la faptul că avem niște angajamente, am deschis uh, o cutie, am propus actorilor să deschidă proiectele și nu avem bani să le plătim. Și aceasta este o întrebare uh, din punct de vedere tehnic, la care trebuie să răspundem. Ce să facem dacă nu avem bani să plătim? Toată lumea știe că nu avem suficienți bani. Impresia politică este că cineva a planificat acest lucru sperând că nu va funcționa. Așadar, vom planifica 100, dar vom spera că nu vom face asta. Vom spera că nu va funcționa astfel încât să nu fie nevoie să fie cheltuiți banii. Deci sperăm să fim ineficienți și să existe suspendări. Îmi pare rău că sunt atât de cinstit, dar în felul acesta planificăm. Sperăm să nu funcționeze. Din păcate funcționează și eficiența este mai mare decât înainte. Avem tot mai multe plângeri și uh, cred că ar trebui să plătim an de an, situația uh, aceasta se perpetuează. Lăsăm problema pe anul viitor, sperând că se va rezolva. Întrebarea politică este diferită. Este vorba despre o dezbatere care vizează Uniunea Europeană. Sunt de acord cu colegii de la ECR. Din perspectiva euroscepticilor, soluția logică este să se taie angajamentele sau să se taie plățile. Problema este că Dumneavoastră sunteți eurosceptici, noi suntem pro-europeni, deci nu împărtășim viziunea dumneavoastră. Noi propunem de un buget mai mare pentru o Europa mai mare. Dumneavoastră propuneți un buget mai mic pentru o Europa mai mică. Problema este așadar politică, însă este o problemă clară și va trebui să găsim o soluție rațională. Problema este însă că Consiliul, și vă rog să nu uitați un lucru, strategia 2020 a fost uh, făcută de Consiliul European, nu de Parlamentul European. La momentul respectiv am întrebat cât va costa acest lustru, bugetul, strategia 2020. Și am avut uh, niște costuri provizorii și am spus nu ne vor ajunge banii. Însă, Consiliul European a uh, că fost de acord cu strategia 2020 și am uh, fost de acord cu programul, însă toate statele uh, europene, pro-europene și nepro-europene, au fost de acord. Și acum se pune întrebarea, unde sunt banii? unde sunt banii pentru a ne atinge obiectivele? Dorim să tăiem din obiective? Dorim să le reducem? Să reducem Uniunea Europeană? Răspunsul nostru este nu. Răspunsul dumneavoastră este da. Însă, nu este o chestiune tehnică, ci una care trebuie rezolvată la nivel politic. Nu se întâmplă din întâmplare să avem N plus 3 noi lăsăm uh, problema pe anii următori, sperând că altcineva o va rezolva. Cred însă că aceasta este o dezbatere foarte profundă și Discutând la nivel tehnic, nu trebuie să uităm că, de fapt, discutăm despre o problemă a CFM-ului și despre ideea generală a existenței Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Au fond, une bonne nouvelle. O veste, o veste bună. Ca, ce, cadrul um, financiar multianual precedent a fost pregătit cu un decalaj între nivelul um, angajamentelor și nivelul creditelor de plată. Să plecăm de la ideea că anumite angajamente nu vor putea fi respectate din cauza că cei care și-au luat respectivele angajamente nu vor putea să-și concretizeze um, proiectele. O veste bună! Astăzi, proiectele se concretizează. Și poate ar trebui să tragem câteva concluzii din, uh, din această situație. Ar trebui să fim mai riguroși în ceea ce privește adaptarea angajamentelor la plăți. Politica, de obicei, um, se bazează pe optimism. Dacă nu suntem optimiști, până la urmă nu mai facem politică, dar până la urmă e vorba de a fi um, rațional și de a face lucrurile cu măsură. Când luăm angajamente, trebuie să ne gândim la modul în care vedem um, dezvoltarea operațiunilor și nu putem să rămânem cu această ofensă la nivelul, la adresa Uniunii Europene, și anume creșterea în fiecare an a restanțelor Uniunii Europene. Domnule, vrea să, vrea să intervenim? Da, am cerut uh, intervenția pentru mai devreme, însă nu a fost luat în calcul. Vreau să mă exprim foarte pe scurt, deoarece s-au spus deja foarte multe. Îi mulțumesc raportoarei pentru prezentarea exhaustivă și complexă. Uh, la o primă analiză superficială, poziția Consiliului poate fi de înțeles de către noi într-un moment în care Uniunea Europeană cere tot mai multe politici de austeritate din partea statelor membre, tăieri, raționalizarea resurselor bugetare și așa mai departe. Desigur, este de înțeles că și bugetul Uniunii Europene să meargă tot în aceeași direcție, dar dacă analizăm lucrurile în profunzime, atunci propunerea Consiliului dă dovadă de foarte multă incongruență și se observă tăieri lineare fără să se ia în calcul consecințele acestor reduceri asupra priorităților bugetului european. Trebuie să raționalizăm aceste resurse, după părerea mea, însă este nevoie și de o concentrare pe prioritățile exprimate de acest Parlament, prioritățile decise de această nouă legislatură și de președintele comisiei ales recent, dar și prioritățile pe care le-au fixat șefii statelor membre. Bugetul Uniunii Europene ar trebui, deci, să se concentreze pe politicile legate de ocuparea forței de muncă, reducerea șomajului în rândul tinerilor, politicile care sprijină IMM-urile, politicile industriale pentru cercetare. Așa cum spuneau și colegii uh, noștri, cercetarea este baza dezvoltării. Fără cercetare nu beneficiem de creștere, de progres, de evoluție. În ceea ce privește propunerea cu privire la reducerea plăților, poziția Consiliului cred că este absolut stânjenitoare, uh, miopia cu care Consiliul abordează această problemă. Probabil nu este clar impactul um, asupra economiei Uniunii Europene ale respectării acestor angajamente. Mii de uh, firme dau faliment în Europa în fiecare an și în special în țara mea, în Italia, această problemă este din ce în ce mai accentuată, iar aceste firme nu dau faliment pentru că sunt uh, înglodate în datorii sau pentru că nu furnizează servicii bune, ci pentru că nu au fost plătite pentru serviciile furnizate sau pentru bunurile comercializate. Așa că că trebuie să reducem această diferență extrem de mare între angajamente și plăți. Și cred că poziția acestei comisii a Parlamentului în fața Consiliului trebuie să fie una foarte solidă și fermă. Trebuie să ne asigurăm că Consiliul înțelege implicațiile acestor prevederi asupra economiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Calvino, din partea comisiei, are cuvântul. Foarte pe scurt, vă rog, deoarece ordinea de zi este destul de încărcată. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Uh, thank you very much. Let me make some general remarks. Mulțumesc foarte mult. Vreau să fac câteva observații generale și apoi mă voi referi <clears throat> la ce v-ați referit și dumneavoastră și anume sumele neplătite încă. Uh, Comisia împărtășește preocupările exprimate de raportor privind poziția Consiliului în ceea ce privește proiectul de buget pe 2015. De asemenea, sunt de acord cu unele din observațiile făcute astăzi privind contradicțiile dintre poziția Consiliului și uh, declarațiile politice. Vom acorda prioritate, în teorie, acelor priorități, acelor proiecte care duc la creștere, dar, de fapt, dacă interpretăm poziția Consiliului, se pare că, de fapt, 1A uh, a devenit o prioritate negativă. Și suntem de acord cu preocupările exprimate astăzi aici. A doua observație ar fi, de asemenea, să uh, subliniez uh, unele din uh, observațiile făcute astăzi de eurodeputați, și anume că există obligație de a avea suficient de multe plăți pentru a răspunde angajamentelor făcute. Sunt angajamentele care a subscris toate instituțiile europene, iar tratatul este transparent. Spune foarte clar în articolul 323 că Parlamentul European, Consiliul și Comisia se vor asigura că există mijloace financiare pentru ca Uniunea Europeană să-și îndeplinească obligațiile financiare față de terți. Există o obligație în tratat care trebuie să fie onorată de toate cele trei instituții și este important să subliniem faptul că vorbim de angajamente trecute așa cum spuneați și dumneavoastră, nu este o chestiune tehnică, nu este o discuție tehnică, ci există o problemă a dezechilibrului dintre angajamente și plăți. Discuția aceasta este, se referă la angajamente trecute care trebuie onorate și nu uh, să subscriem uh, la dacă nu subscriem la aceste angajamente deja uh, aprobate, nu vom pune în aplicare ce am hotărât Vrem să punem în aplicare politicile agreate sau nu vrem să le punem în aplicare? Nu e vorba de o adaptare, o ajustare tehnică între uh, o diferență numerică care trebuie să fie completată, care trebuie să fie uh, umplută cumva. Și apoi, trebuie să ne amintim că de fiecare dată se creează marje nerealiste în buget și uh, de fiecare dată avem bugete rectificative. Anul acesta este un exemplu foarte bun, la fel a fost și anul trecut. Și dacă nu avem resurse suficiente, atunci, bineînțeles, vom avea mereu bugete rectificative. Și când discutăm despre bugete rectificative, cetățenii văd că Uniunea cere resurse suplimentare. Pe câte vreme, noi am spus de la început, că avem nevoie de acele resurse pentru a onora acele angajamente luate la nivel politic. Și acum, dacă vorbim de raluri, ați vorbit de raluri în întrebările puse astăzi aici. Două treimi din raluri se referă la politica de coeziune. Sunt facturi care vin din aplicarea programelor de către statele membre. Deci e greu să vedem în detaliu cum vor fi plătite și cum vor veni aceste facturi, pentru că depind de punerea în aplicare a programelor. Și dacă există o sporire a ralurilor, firește, înseamnă că s-a făcut o creștere a angajamentelor până în 2013, dar după cum am spus noi mereu, această diferență nu po- poate fi rezolvată, gestionată dacă folosim marjele de flexibilitate incluse în noul cadru financiar multianual. Comisia Europeană spune că nu trebuie să lăsăm marje uh, pentru uh, aceste credite de plată pentru 2015, dar acolo se folosesc 100% uh, marjele pentru aceste credite de plată. Iar în ce privește proiectele pilot, uh, ne bucurăm să putem colabora. Au fost surprinsă Uh, de observațiile făcute de dumneavoastră privind poziția Comisiei. Am cooperat foarte bine cu Parlamentul până acum și vrem să ne asigurăm că există o bună punere în aplicare a reglementărilor financiare în aceste constrângeri bugetare foarte clare pe care le-ați menționat aici, pe care le-a menționat și raportoarea. Și mai am, uh, vreau de dat să dau un exemplu <clears throat> care este impactul sau care este incoerența în ceea ce privește creditele de plăți. O parte dintre dumneavoastră s-au referit la cea mai mare contradicție care se referă la 1A și la 4. Dacă analizăm de în detaliu poziția Consiliului, un exemplu clar este cercetarea și v-ați referit și dumneavoastră la ea, unde s-a făcut o reducere la programul cadru 7 există o hotărâre clară că anumite facturi nu vor fi plătite, iar uh, rata dobânzii pentru amânarea plății trebuie mutată, trebuie raportată. Dacă analizăm detaliile, este un impact care se referă la angajamentele trecute, uh, și la patru, într-adevăr, acolo nevoile, ținând cont de criza care apare în vecinătatea Europei, sunt sporite și acolo este o reducere a creditelor care sunt incluse în proiectul de buget. Deci sunt două zone unde există o contradicție clară uh, apropo de această poziție. Mulțumesc foarte mult. Domnul Eciniche dorea să intervină. Vă dau la parole. Aveți cuvântul. Ah, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din ceea ce știu eu uh, despre bugetul uh, Uniunii, uh, îmi dau seama că există niște modele generale, niște structuri generale. Există un fel de morală dublă, pentru că, pe de o parte, sancționăm țările care au probleme, iar pe de altă parte, toată lumea e mulțumită că datoriile neplătite cresc de la an la an. Pe de altă parte, există un fel de joc așa între bine și rău, iar comisia taie milioane și milioane, miliarde uh, pentru plățile din 2015 stabilite în cadrul financiar multianual, iar apoi Polin uh, vine și Consiliul care mai uh, taie și el niște miliarde, iar uh, la sfârșit dumneavoastră uh, vă aveți o poziție foarte chineziană pentru, doar pentru partea a doua iar consensul ăsta așa de minunat apropo de nevoile de credite și de plăți se vor duce la sporirea plăților, dar de fapt nu duc la tăierea creditelor. Este o situație de urgență socială și nu ar fi tocmai bine să se procedeze așa. Mulțumesc. Mulțumesc. A fost o dezbatere foarte bogată. Uh, au fost foarte multe uh, remarci convergente. Avem o problemă de datorii care devin din ce în ce mai mari. Este o datorie așa care se abate asupra noastră și este contrară spiritului tratatului, pentru că Uniunea Europeană uh, este pe cale să facă din ce în ce mai multe datorii, să se îndatoreze. Deci trebuie să găsim o soluție. Iar pentru viitor trebuie, ținând cont de capacitatea pe care au statele să-și concretizeze proiectele, deci să solicite uh, creditele așa cum au fost ele prevăzute să avem în cadrul multianual niște marje. Cadrul multianual ne pune foarte multe probleme, pentru că este prevăzut pe șapte ani și e și dacă ne gândim uh, cât de volatilă, cât de instabilă este economia, ar trebui ca Europa să găsească mijloacele să fie pe fază cu conjunctura respectivă. Ne confruntăm cu probleme care apar uh, de azi pe mâine și am încredere în doamna raportor general care va putea să tragă niște concluzii din această dezbatere și să pregătească uh, să ne pregătească pentru confruntări delicate cu Consiliul și Comisia. Doamna Gardia Zabal, doriți uh, să trageți concluziile pe marginea acestei dezbate? Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru că aveți atât de multă încredere în mine, dar evident nu este o activitate care în calitatea mea de raportor o să o desfășor singură. Voi încerca să ajung la un consens cu privind poziția Parlamentului. Este foarte de acord că majoritatea deputaților care au vorbit astăzi au fost de acord cu analiza situației, dar este foarte adevărat că nu suntem de acord în 100% apropo de soluțiile pentru această situație și mă refer la intervenția domnului Brecht Olbrecht care spunea că nu înfruntăm la fel grupurile pro-europene, bugetul european sau politica europeană, la fel ca grupurile eurosceptice. Așa încât bugetul este o manieră de a reflecta poziția politică și ideea politică pe care o avem noi despre Uniunea Europeană și dacă realmente cei pro-europeni credem în faptul că Uniunea Europeană este un proiect necesar care trebuie să continue să progreseze. Din punct de vedere al bugetului, este mult mai bine să avem proiecte comune, cu bugete comune, decât să avem fiecare propriul nostru buget. Și avem o manieră de a aborda bugetul în pe care dorim să o întărim, dorim să întărim anumite zone pentru că au o plusvaloare. valoare la nivel european, pentru că altfel la ce mai vorbim de bugetul european? Dacă dorim să-l tăiem, considerăm că nu are această plus valoare, nu trebuie să tăiem din el, ci ar trebui să dispară. Dacă într-adevăr suntem pro-europeni și avem, dăm bugetului această plus valoare, atunci trebuie să mărim bugetul nu de dragul de a-l mări, ci pentru că îmbunătățim programele, îmbunătățim viitorul Uniunii Europene și uh, facem economii de bani pentru statele membre. Iar în funcție de concepția noastră și de imaginea noastră politică despre Uniunea Europeană avem o poziție sau alta. Aș vrea să mă refer la intervenția responsabilei cu bugetul de la Comisia Europeană. A fost foarte clară uh, în poziția prezentată, în explicațiile date și în anumite date prezentate care cred că sunt fundamentale pentru activitatea noastră ajutorul și informația Comisiei Europene pentru Parlament sunt absolut fundamentale pentru a putea negocia cu Consiliul și pentru a ști care este starea conturilor și care sunt problemele cu care ne vom confrunta. S-a vorbit foarte mult despre îndeplinirea angajamentelor trecute. Niciun deputat nu a, folosit nu s-a referit la altceva decât la acest lucru, însă trebuie să facem două, două, două remarci. În primul rând, uh, angajamentele vechi, programe puse în aplicare și facturi care au sosit deja. Astea sunt fapte, nu sunt angajamente, pentru că trebuie plătit ce s-a făcut. Așa cum spuneau mulți deputați, sunt regiuni, sunt citate uh, orașe care au participat la programe regionale, care au avansat banii și care acum banii aceia nu au fost rambursați pentru că nu plătește Uniunea Europeană. De asemenea, sunt foarte multe angajamente care au fost aprobate în mandatul trecut în cadrul financiar, care trebuie să meargă mai uh, înainte, pentru că ne place sau nu ne place cadrul acesta financiar multianual a fost, este o planificare, a făcut o programare financiară a programelor, deci trebuie să respectăm acest lucru. Iar Comisia Europeană și agențiile care uh, și toți cei care lucrează cu Uniunea Europeană folosesc această planificare financiară. Deci aici trebuie să îndeplinim uh, angajamentele luate. Deci nu cred că în acest moment uh, putem să mai uh, reducem uh, creditele, angajamentele, pentru că ni le-am luat și nu putem să le mai reducem. La începutul legislaturii trecute, când s-a pus problema plăților, existau acolo două coloane, nu angajamente, credite și plăți, și mi se spunea nu te gândi la plăți pentru că plățile se, dedic, se deduc din ceea ce s-a executat. Trebuie să ne gândim întotdeauna la credite. Dar uh, discuția aceasta apropo de plățile nefăcute a devenit discuția importantă, cea mai importantă pe câtă vreme noi, deputați, ar trebui să ne gândim cum îmbunătățim programele pe care le punem în aplicare și cum putem întări anumite investiții pe care le putem uh, avea în vedere și în viitor dar 90% din activitatea noastră uh, este dedicată ideea de a spune că trebuie să se plătească pentru că instituțiile europene nu fac ce trebuie și cea, lucrul acesta pare incredibil. E, și, mă rog, pozițiile noastre pot fi mai mult sau mai puțin pro-europene, dar uh, activitatea mea de raportor este să găsesc un consens, să ajung la o majoritate cât mai largă pentru a avea forța de negociere cea mai bună în relațiile cu celelalte instituții. În zilele următoare ne vom vedea și vom continua să, activ, să lucrăm pe marginea amendamentelor prezentate de grupurile politice săptămâna viitoare și și vom avea reuniuni ale coordonatorilor sau reuniuni cu raportorii sau cu uh, reprezentanții grupurilor politice, o să încercăm să ajungem la o poziție comună. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna raportor! Timpul trece foarte repede. Doamna Holmeier, vreți să ne spuneți ce părere aveți despre celelalte secțiuni ale bugetului? Avem un timp limitat la dispoziție. Aș vrea, vrea să le mulțumesc interpreților care au acceptat să muncească până la 12 și 40 de minute pentru a putea să parcurgem uh, ce avem de parcurs și să discutăm și despre obligațiunile pe proiecte și investițiile care pot fi făcute pentru a dezvolta investițiile și creștere. Doamna Holmeier. Domnule președinte, stimați colegi, uh, în ceea ce privește Parlamentul European putem să fim cât se poate de succinți. Abia în două săptămâni vom primi o scrisoare rectificativă și abia atunci va avea sens să discutăm despre bugetul Parlamentului European. Nu are niciun sens să o facem astăzi când nu avem date suficiente. În al doilea rând, ceea ce am discutat la bugetul Comisiei uh, este valabil și pentru uh, bugetul altor secțiuni. Există două probleme separate, unde nu numai uh, Consiliul, ci și Comisia au uh, participat la crearea lor. Avem, uh, de asemenea, problema Curții Europene de Justiție. Aceasta a primit un al doilea procuror general, însă Comisia nu are posturile necesare, astfel încât acest lucru a fost redus. Consiliul a uh, sporit rata de abatement și la o, un volum de 99% în ceea ce privește pers- personalul s-a dovedit că această rată este aproape completă. Deci dacă ea ar fi sporită la Curtea Europeană de Justiție și acolo nu mai există posturi libere, acest lucru ar însemna că posturile nu pot fi ocupate și că acele cazuri care în acest moment au o cotă de 84 de, de 48 de luni timp de uh, așteptare pentru a fi prelucrate, ar putea să uh, fie și mai uh, lungă, deci uh, să ducă la probleme și mai mari. Uh, avem acum prima plângere a unei întreprinderi uh, la 13 milioane daune cauzate de Uniunea Europeană din cauza faptului că această plângere este în așteptare de foarte multă vreme la Curtea Europeană de Justiție și mai așteptăm patru alte plângeri care au un volum mult mai mare pentru că este vorba despre niște cazuri care uh, au un volum financiar de miliarde. După ce Consiliul uh, fusese de acord să angajeze uh, judecător suplimentar respectiv să trimită judecător suplimentar, cel puțin nouă, la Curtea Europeană de Justiție, însă de jumătate de an încă nu a reușit să cadă uh, de acord din ce țări să provină uh, judecătorii respectivi, pentru că dacă pot să se uh, alăture 9 judecători, asta înseamnă că nu vor fi deservite 28 de state și de un an jumătate există o dezbatere pe această temă, o ceartă și sigur toată lumea este de acord că este nevoie de posturile respective, de dotările uh, de rigoare, însă nu pot cădea de acord asupra țărilor de proveniență a judecătorilor. Totul este o farsă incredibilă și financiar poate avea consecințe la nivel bugetar. Din acest moment, aș dori să rog uh, Comisia ca, uh, în ceea ce privește Curtea Europeană de Justiție, să ascultăm întâi propunerile Consiliului, apoi pe cele ale Comisiei, respectiv să le retragem pe acestea, uh, pentru că cred că uh, nu putem să continuăm pe această direcție. Ar putea avea consecințe cât se poate de serioase asupra bugetului Uniunii Europene. Și asta în sensul că firmele care Uh, depun plângere, dacă câștigă, atunci uh, va trebui să plătim daunele, inclusiv dobânzile necesare. Și dacă nu câștigă, atunci uh, pedepsele pe care ar trebui să le plătească nu vor curge în bugetul nostru, ci vor ajunge în altă parte, la alt buget. Deci pierdem în ambele situații. De aceea nu am niciun fel de înțelegere pentru modul de procedură al Comisiei și al Consiliului. Este un lucru pe care nu îl pot înțelege Uh, actul judiciar trebuie să fie valabil uh, în toate direcțiile, în aceeași măsură și trebuie să uh, poată să fie realizat într-un termen rezonabil. De aceea propun să pregătim niște amendamente corespunzătoare, astfel încât să oferim susținere Curții Europene de Justiție în ceea ce are nevoie ca minim necesar. Deci vorbim aici despre un minim necesar pentru care oferim susținere. În al doilea rând, Serviciul European de Acțiune Externă, și acesta este un capitol de drăguț, câteodată am impresia că Consiliul își dorește ca uh, Serviciul European de Acțiune Externă să nici măcar nu existe. Nu pot să înțeleg de ce uh, acest serviciu a primit acordul într-o primă instanță de la Consiliu, ca Consiliul să se ocupe de uh, instanțele IT și uh, de gestionarea finanțelor în această direcție, iar apoi, uh, în al doilea an, au spus că nu doresc acest lucru și că Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să aibă în proprie gestiune acest, uh, aceste departamente. Însă, ceea ce au primit ei sunt niște dotări foarte vechi uh, se poate observa pe YouTube cum uh, domnul Ashton și prim-ministrul uh, estonian uh, um, telefonează, fiecare convorbire telefonică poate să fie urmărită pe YouTube, fie că este vorba despre actuala sau viitoarea, viitorul înalt reprezentant, pentru că nimic nu este mai ușor decât să fie hecuit actualul program cu care lucrează Serviciul European de Acțiune Externă este nevoie de un program de securitate ceva mai recent, pentru că acum se lucrează cu programe din 1998, care sunt foarte învechite. Toată lumea poate să afle ce face comisia, ce face înaltul reprezentant și care sunt standardele noastre de securitate, dar eu cred că ar trebui să uh, revizuim aceste lucruri și să mai regândim lucrurile. Am devenit ceva mai sarcastică în ultimele comentarii pentru că la un moment dat am impresia că ne purtăm ca la grădiniță. Sunt lucruri care pot fi înțelese ușor, nu sunt atât de complicate, nu sunt atât de dificile și până la urmă ar trebui să fim uh, rezonabili cu toții. În uh, rest, nu cred că are rost să intru în detalii. Am uh, discuta despre cele două priorități, iar la uh, Comitetul Regiunilor și la uh, CESE, uh, atunci când va Vom avea scrisoarea rectificativă, vom discuta și despre buget, pentru că încă nu avem toate datele la disponibile. Linkurile lor sunt bugetele lor sunt interrelaționate cu ale noastre și cam în două săptămâni vom putea discuta despre toate aceste lucruri. Pe lângă aceste observații pe care le-am făcut până acum, mai puțin prietenoase, nu mai doresc să prezint absolut nimic. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-e greu uh, să deschid uh, dezbaterea pe care ar trebui să o deschid acum, pentru că ar trebui să discutăm, de fapt, despre obligațiunile pe proiect. Uh, vreau să mă asigur că nu există chestiuni urgente. Vă mulțumesc, doamnă, că ați spus, ați prezentat problemele Curții de Justiție. Uniunea Europeană este o piață unică și piața unică înseamnă o concurență loială că e vorba de 46 sau 48 de luni pentru a da o hotărâre în ceea ce privește regulile de concurență, e bine, asta reprezintă o situație gravă, pentru că asta înseamnă că pe piața noastră unică se poate întâmpla orice și nu mai funcționează. Și asta poate să ducă la o perturbare a creșterii și a ocupării forței de muncă penalitățile care ar putea să ajungă la buget nu ajung la buget pentru că nu există o hotărâre a Curții de Justiție și dacă puteți să uh, aveți o inițiativă în acest pentru a scutura puțin Comisia și Consiliu, uh, v-aș încuraja să faceți acest lucru, stimată doamnă. Comisia dorește să răspundă? Îmi pare rău. Este absolut scandalos că e nevoie de 48 de luni pentru a da o hotărâre în problemele de concurență. Nu pot decât să fiu de acord cu 100% cu comentariile dumneavoastră apropo de timpul necesar. Sunt de acord cu cele spuse uh, despre Curtea de Justiție. Vreau însă să iau cuvântul pe scurt și să explic uh, abordarea Comisiei Europene care nu a fost deloc să pedepsească sau să reducă uh, resursele Curții de Justiție sau la Serviciul European de Acțiune Externă. Din contră, am ținut cont de creșterea numărului de avocați general de la curte și am încercat să aplicăm reducerea de 5% a personalului care a fost impusă la nivelul tuturor instituțiilor europene. După cum știți, Comisia Europeană a dat exemplu personal, a redus resursele umane semnificativ și ne-am redus și capitolul de cheltuieli administrative și încercăm să fim cât mai consecvenți față de celelalte instituții. Ați menționat două instituții care arată niște creșteri mai mari față de celelalte. Am vrut să subliniez faptul că, de fapt, Comisia nu are o abordare restrictivă, ci încearcă să fie consecventă la nivelul tuturor instituțiilor. Mulțumesc! Știm uh, cu toții ce s-a întâmplat, dar toată lumea nu e tratată în același fel, dar în felul ăsta putem să ajungem la situații stupide. Iar politica trebuie să facă ordine în această situație. Iată, doamnă Holmeier, introducerea dumneavoastră, care este și uh, cea care a încheiat dezbaterea din această dimineață până acest moment. Și dacă doriți, acum o să ne așteptăm invitații care vor vorbi despre obligațiunile pe proiecte. Uh, celălalt uh, raportorul anterior, domnul Goran Farm, nu mai este deputat și o să dau cuvântul reprezentantului Comisiei și al Băncii Europene de Investiții, domnul Giorgio Casoni, șef de unitate la DG ECFIN, la Comisie, care se ocupă de finanțarea politicii de infrastructură și Nike Genet, director la BEI pentru noile proiecte, noile produse și tranzacții speciale. Domnilor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumim că ne-ați invitat și ați invitat uh, Comisia și BEI să prezinte acest raport la șase luni privind bonuri, uh, obligațiunile pe proiecte știu că nu avem mult timp la dispoziție, dar vom încerca să prezentăm lucrurile destul de repede ca să rezumăm contextul politic uh, apropo de unde ne aflăm astăzi în Europa. Uniunea Europeană a fost foarte activă pentru a reduce finanțarea, uh, fragmentarea financiară și pentru a folosi aceste canale financiare către economia reală am început cu Uniunea Bancară și mai multe alte domenii ale pieței interne, dar mai sunt multe lucruri de făcut. În două martie paisprezece Comisia a dat publicității uh, o comunicare privind finanțarea pe termen lung, unde erau prevăzute mai multe acțiuni, iar acum există cumva sentimentul că uh, am fost uh, foarte activi în partea de furnizare, dar în partea de, de, în partea de ofertă, dar în partea de cerere nu am fost uh, foarte activi. Comisia acum se ocupă de acest lucru, dar nu avem prea multe detalii. Același lucru în același sens uh, s-a făcut un apel mai mare la investiții la G20 și la nivelul OECD unde Comisia a participat activ la mai multe grupuri de lucru aici. Accentul a fost pe restabilirea unui cadru corect de a folosi investițiile pe uh, cele două sectoare principale unde se crede că lucrurile nu sunt foarte bune, infrastructura și IMM-urile. Evident, analizăm astăzi obligațiunile pe proiect, deci ne vom axa mai mult pe infrastructură. Vă reamintesc foarte repede că uh, care este motivarea acestor uh, obligațiuni pe proiecte. În Europa ne confruntăm cu probleme uh, de nevoie de investiții în infrastructură de, de exemplu, rețelele transeuropene și facilitatea de conectare a Europei, care, unde era vorba de uh, trei miliarde, iar uh, bugetele statelor membre sunt constrânse și e nevoie de resurse pentru finanțarea sectorului privat pentru aceste investiții în infrastructură. Iar în contextul acesta, uh, inițiativa privind obligațiunile de proiect a fost uh, creată în uh, iulie 2012, a fost lansată la sfârșitul anului 2012, inițiativa se datorează Parlamentului. Au fost uh, deja semnate niște înțelegeri în 2013, un raport al Comisiei care a fost emis la sfârșitul anului 2013, s-a făcut o evaluare externă interimară care a fost terminată înainte de începerea verii, care se află pe site-ul nostru. Uh, și de anul acesta vom face rapoarte anuale privind obligațiunile de proiect uh, pentru toate instrumentele financiare adresate Parlamentului și vom face un raport foarte amănunțit uh, care cred că a fost deja finalizat. Este important să accentuăm faptul că uh, aceste obligațiuni pe proiecte, ideea lor era să susțină investițiile în infrastructura de piețelor de capital pentru că investițiile pe, în statele membre tind să fie retuse pe termen uh, Uh, lung și uh, e nevoie uh, de acest lucru de investitori instituționali pentru ca acești investitori să se întoarcă către această categorie de active. Dacă ne gândim la diferența de active dintre pensii și investiții și investițiile pe termen lung, cum ar fi infrastructura, Uh, investitorii par să nu fie tentați de acest tip de inițiative. Până acum am încheiat cinci tranzacții din care patru uh, sunt în această inițiativă a obligațiunilor de proiecte, patru sunt cu bani europeni, e vorba de 240 de milioane, proiectele trebuie să fie uh, Uh, aprobate până la sfârșitul uh, lui 2014 de către Consiliul BEI. Pentru primii doi ani din, uh, din această perioadă de programare a fost prelungită finanțarea pentru facilitatea Connecting Europe și trebuie să vedem apoi continuarea sau nu și în ce condiții se va face acest lucru a acestei inițiative. Domnul Janet va, se va referi mai precis la aceste proiecte care sunt susținute de inițiativa pentru obligațiunile pe proiecte, însă trebuie să vedem că există uh, o mare presiune asupra bugetului european și, și e vorba și de suma care a fost extrasă și care a fost transferată în acest cont fiduciar pentru obligațiunile pe proiecte. Costurile de capital sunt de vreo 4 milioane, eh, miliarde, pardon, mă sculați eh, și lucrul acesta se datorează faptului în care sunt folosite obligațiunile pe proiecte. Ele sunt folosite pentru Uh, a asigura un confort uh, suplimentar uh, investitorilor externi ca, el, ca ele, ei să achiziționeze aceste obligațiuni pe proiecte. Se face, de fapt, un anunț al creditului la prima tranșă și finanțarea BEI se face într-o manieră similară, deci nu uh, acoperim toată expunerea BEI-ului 100%, ci acoperim doar 30% din uh, această expunere a BEI-ului. Este important să observăm că din 2007 uh, s-a văzut o scădere a investițiilor private în infrastructură, au scăzut cu mai mult de jumătate din două mii șapte până în două mii treisprezece și în același fel uh, parteneriatele public privat uh, uh, s au înjumătățit și ele față de două mii șapte sunt doar în valoare de 70 de miliarde, deci proiecte în care există finanțare privată. În prima parte a anului 2014 activitatea a fost mai intensă și s-au folosit mai bine aceste obligațiuni pe proiecte pentru aceste activi activități. Sigur că bilanțul uh, celor mai multe bănci este în continuare constrâns, dar uh, întrebarea este mai esențială. Uh, băncile vor uh, împrumuta din ce în ce mai mult pe termen scurt, deci trebuie să implicăm și alți investitori în acest domeniu. Punctul foarte slab al Europei uh, în ciuda creșterii apetitului investitorilor instituționali este faptul că există o cerere foarte mică. Proiectele nu sunt mature, nu sunt pregătite cum trebuie și există doar foarte puține care apar pe piață și care realmente uh, sunt competitive. Deci ce am făcut noi până acum? Ne-am concentrat pe uh, acele proiecte unde era nevoie de un anunț uh, de credit pentru Uh, ca prețul respectiv să fie convenabil pentru ca autoritatea publică respectivă să uh, lanseze proiectul despre care vorbeam. Cam acestea sunt uh, chestiunile esențiale. Am să trec peste cifrele de pe diapozitive, că n-are rost și vreau să rezum cele spuse, progresele făcute până acum sunt patru tranzacții concrete cu susținerea bugetului Uniunii Europene. Am făcut evaluarea externă și am recunoscut că și anumite părți interesate externe cred în aceste obligațiuni pe proiecte. Nu toate sunt susținute de BEI, dar Faptul că bei susține anumite tipuri de instrumente contribuie la creșterea credibilității acestei pieți și există din ce în ce mai mult interes pentru a face acest lucru. Genet o să vă spună uh, că probabil vom ajunge la ținta de cinci până la 7 proiecte în faza de pilot, dar există mm, în continuare unele provocări, problema Uh, unor proiecte de infrastructură stabile și transparente care să existe ca atare. Există multă diversitate în Europa, sunt unele care sunt stabile, care sunt predictibile uh, și investitorii se simt confortabili acolo, dar se schimbă de foarte multe ori proiectele prezentate, ceea ce creează incertitudine, iar investitorii nu se angajează față de acest tip de proiecte. Există de asemenea uh, nevoia la anumite state membre să-și sporească Uh, încrederea autorităților care fac achiziții în aceste uh, proiect, uh, obligațiuni pe proiect și să extindă domeniul de aplicare al obligațiunilor de proiect nu numai la țările foarte bine cotate, la sectoarele unde se pot face lucrurile mai ușor, ci să se experimenteze și în celelalte țări. Poate că e bine să ne concentrăm pe această chestiune în faza următoare iar în ceea ce privește facilitatea de conectare a, Euro uh, a Europei, la sfârșitul lui 2014 vom semna acordul cu bei pentru a continua această inițiativă împreună cu alte mecanisme care uh, ajută garantarea sau sistemele de operatori din domeniul electricității sau în domeniul ben, bandei, bandei largi, mă scuzați. E vorba de un întreg instrumentar care poate să contribuie uh, la proiectele europene din această facilitate de conectare a Europei ca ele să se dezvolte în anumite, cu anumită viteză. Nu mă refer la asistența tehnică, dar ea este un, uh, un, proiect, uh, un aspect important al instrumentarului pentru Connecting Europe Facility am vorbit despre alocațiile bugetare și cred că aș prefera acum să-i dau cuvântul lui Nick Janet să vă explice mai mult cum stau lucrurile. Uh, Mulțumesc, Giorgio. Mulțumesc pentru această invitație pentru a vă vorbi despre inițiativa obligațiunilor pe proiect. Sunt uh, conștient de faptul că mulți dintre dumneavoastră au auzit pentru prima dată o prezentare pe această inițiativă de uh, obligațiuni pe proiect. Este o inițiativă comună, BEI, uh, Uniunea Europeană. Banca Europeană de Investiții furnizează finanțare subordonată în anumite proiecte pentru a uh, crește finanțările pentru aceste proiecte. Încurajăm finanțarea directă de pe piețele de capital din partea fondurilor de pensii sau a companiilor de asigurare în aceste proiecte în energie și telecomunicații. Ultima dată când am raportat a fost acum aproximativ șase luni și am putut să vă spun atunci că eram pe punctul de a semna cel de-al doilea program, cel doilea proiect, care va face parte din portofoliul nostru comun. Era vorba de 19 autostradă în Belgia și Acum am venit cu 9, 2, 3, 9, 9, noi două tranzacții în sectorul transporturilor și în sectorul internetului de bandă largă. Și vă voi spune mai multe despre acestea în cele ce urmează. Pentru cei care sunteți interesați de a înțelege mai multe despre aspectul tehnic, despre cum funcționează acest instrument, vă voi răspunde cu plăcere la întrebări și avem și o publicație aici care vă va explica mai tehnic cum funcționează de fapt această inițiativă. Să revenim la proiectele care formează portofoliul comun al uh, Băncii Europene de Investiții și uh, al Uniunii Europene așa numitul Greater Gabbard, un proiect care leagă un parc eolian um, din uh, Marea Britanie. Este primul proiect care face parte din acest portofoliu și a fost um, au fost folosite inițiative de, de bonduri prin valoare de 45 de milioane de euro. Are o calificare de A-. minus. Fără acest, acest instrument de finanțare, acest proiect nu ar fi putut fi dus la capăt. Este vorba de o tranzacție extrem de solidă, cu 125 de puncte bază peste pragul UK. Uh, și un alt proiect, Autostrada 11 din Belgia, primul proiect nou în cadrul TNT. S-a semnat în martie 2014. În acest proiect a fost vorba de 115 miliarde din inițiative pe proiect, aproximativ 580 de milioane în total, ca să vedeți um, care este efectul de pârghie. Aceste um, caracteristici inovatoare nu a afectat, nu au afectat fondurile din partea pieței de capital. Acestea au fost um, obținute gradual, lucru care este foarte important în economia acestui proiect. În vara acestui an am semnat primul um, din proiectele în domeniul internetului de bandă largă, acțiuni uh, în Franța. Semnarea acestei tranzacții a dus la utilizarea completă a celor 20 de miliarde de fonduri e europene care au fost puse la dispoziție pentru bugetul uh, din telecomunicații. Finanțarea de pe piața de capital a fost pusă la dispoziția internetului de bandă largă. Am avut un rezultat financiar satisfăcător. E vorba de 190 de milioane în total pentru, proiecte, pentru obligațiunile de proiect. Prețul acestei tranzacții a fost foarte competitiv. prin această inițiativă mult mai competitiv decât dacă ar fi fost finanțat numai prin împrumuturi bancare. Uh, și un alt proiect, Autostrada 7 din Germania, finanțat în această vară. O situație similară, un efect de pârghe foarte puternic, 86 de milioane de euro prin obligațiuni de proiect un total de 425 de, 429 de milioane de euro, un preț foarte competitiv, tocmai pentru că a fost aleasă această soluție în raport cu alte forme de, finan, alte forme de finanțare. Cred că, cred că ați auzit de IT-ul de modă veche, cred că um, suferim de aceeași problemă și aici. În ceea ce privește proiectele în pregătire, așteptăm semnarea a noi trei proiecte până la sfârșitul anului 2014 în Italia, în Irlanda, două țări noi în cadrul acestei inițiative, și un al treilea proiect în Franța, în sectorul transporturilor. în ceea ce privește faza de pilot, până la sfârșitul lui 2016, proiectele trebuie aprobate de Consiliul de Administrație al BEI până la sfârșitul anului 2014, dar pot fi finalizate până la sfârșitul lui 2016. Avem în pregătire proiecte în valoare de aproximativ 260 de milioane de euro în termen de datorie subordonată, care ar putea să aibă un efect de pârghie la nivel de proiect de aproximativ 1,3 milioane, 1,3 miliarde de euro până chiar la 1,7 miliarde de euro de emisiune de obligațiuni. Diferența este, desigur, se manifestă în contribuția de lichidități la aceste proiecte. Acestea sunt um, perspectivele imediate. Dați-mi voie să închei prin câteva observații cu privire la impactul acestei inițiative. Nu avem nicio îndoială că piețele și-au manifestat un interes solid în această inițiativă ca modalitate de a investi în noile proiecte de infrastructură um, în Europa. Uh, promovează uh, finanțarea în uh, proiectele de infrastructură și oferă o alternativă și consolidează modalitățile tradiționale de finanțare directă în uh, proiectele esențiale de infrastructură în Europa. Feedback-ul din partea băncilor a fost unul um, foarte pozitiv în ceea ce privește impactul acestei um, inițiative, iar Banca Europeană de Investiții are un rol important ca partener pe termen lung în aceste finanțări. Și pentru a încheia, Aș vrea să vă spun că piețele sunt foarte interesate în acea, de această inițiativă. Avem un obiectiv de 5 până la 7 proiecte pentru faza pilot, proiecte în domenii foarte diferite. Efectul de catalizator la acestei uh, inițiative este foarte clar. Uh, Partenerii de investiții instituționale, de asemenea, au un rol important sectorul public trebuie să facă anumite schimbări în modul în care organizează licitațiile pentru aceste proiecte, pentru a favoriza această inițiativă, dar până acum cred că putem să ne exprimăm mulțumirea pentru modul în care a funcționat această inițiativă până acum și peste șase luni vă vom da și mai multe detalii despre evoluții. Mulțumesc, domnule Genet, pentru această prezentare extrem de clară care sublinează efectul de pârghie al acestei inițiative obiective. Care este însă materializarea bugetară a acestui dispozitiv? Există o garanție dată de Uniunea Europeană? Până acum lucrurile s-au desfășurat destul de bine. Dar dacă un investitor nu poate să își plătească obligațiile, care ar fi consecințele bugetare pentru Uniunea Europeană în această situație? Îmi permiteți să răspund direct acestei întrebări. Cele 230 de milioane de euro folosite în faza privată reprezintă o contribuție de capital făcută din bugetul Uniunii Europene către Banca Europeană de Investiții, care reacționează pe portofoliul acestor tranzacții, acoperind pierderile. Este vorba de o consolidare a capitalului din partea bugetului Uniunii Europene, care permite BEI să contracareze aceste pierderi. Dacă intervine această situație, atunci se um, se oferă o garanție totală sau parțială a emisiunii acestor obligațiuni. Iar uh, acea, aceste pierderi trebuie să fie gestionate de către BEI, care trebuie să le acopere din resurse proprii. Dat fiind valoarea totală a proiectului, orice pierdere în cadrul acestui portofoliu uh, se reflectă în bugetul Uniunii Europene, dar în această fază pilot avem un maxim de 230 de milioane, este vorba de, de pierderea maximă care poate să fie imputată BEI. Fiind vorba de un instrument de piață, această garanție are și ea un preț, iar bugetul Uniunii Europene este remunerat pentru riscul pe care și-l asumă pe astfel de proiecte. Deci, în cel mai bun caz nu se va folosi nimic din cele 230 de milioane și în cel mai rău caz se vor folosi toate cele 230 de milioane, dar orice pierdere peste această limită va fi imputată numai bei. Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vi le voi da cu plăcere. Mai avem câteva minute pentru întrebări. Trebuie să ne terminăm lucrările neapărat la 12.40. Cine dorește să, să ia cuvântul? Nimeni. Astfel vom putea încheia această ședință. Domnule, ne-ați oferit informații foarte clare am observat potențialul acestei inițiative a obligațiunilor pe proiect. Este o modalitate de a ușura finanțarea celor 300 de miliarde pe care domnul Juncker a evocat-o în intervenția pe care a avut-o la câteva minute după ce a fost ales. Vom avea ocazia de a mai vorbi oricum despre acest subiect. Trebuie însă să fim atenți la gestionarea impactului acestei inițiative asupra bugetului Uniunii Europene. Domnul Depre a înțeles că intervenția dânsului cu privire la proiectele de buget rectificativ pe 2014 va avea loc um, după ora 15, când ne vom relua lucrările, domnule Depre, da, la ora 15. Domnul Depre, îmi aduc aminte că am prezentat deja proiectul de buget rectificativ 2, 3 și 4 în cadrul ultimei reuniuni a comisiei noastre în iulie și cred că am explicat foarte clar despre ce este vorba în aceste daburi. Uh, și care este strategia politică asupra căreia am convenit. Rămân, desigur, la dispoziția acestei comisii pentru întrebări, dar deocamdată nu sunt elemente noi, așa că nu are rost să repet ceea ce am spus deja pe larg și într-un mod foarte clar în cadrul reuniunii din iulie. Pentru că nu este încă 12.40, mai avem încă două minute pentru a încheia această discuție. Dacă anumite autorități consideră că surplusul de pe 2013 ar trebui să revină statelor, atunci am putea să ne confruntăm cu anumite probleme. Surplusul însă de pe 2013 este în totalitate fictiv, deoarece în 2013 Comisia a crescut enorm restanțele. Deci nu este vorba de un surplus dacă Comisia și-ar fi făcut datoria în totalitate și ar fi utilizat acest surplus pentru a, a plăti factorile lucrurile ar fi stat altfel. Domnule președinte, nu sunt uh, în totalitate de acord cu dumneavoastră. Conform uh, legii, Comisia trebuie să prezinte în fiecare an un document specific uh, relativ la acest surplus. Ideea era în legătură cu situația în care statele membre ar cere rambursarea acestui surplus. Tocmai de aceea, spune domnul Dupre, strategia pe care am adoptat-o este aceea de a globaliza propunerile de buget rectificativ, de a trata împreună aceste, uh, aceste proiecte de buget rectificativ pentru a ajunge la o sumă care este gestionabilă. O excedente de um ano funciona. Excede, surplusul de pe un anumit an poate să funcționeze ca încasare și poate să treacă în anul uh, următor, dar nu funcționează ca și credit pentru fiecare stat membru. Eu aș dori să știu dacă ceea ce este prevăzut în regulamentul financiar multianual și margele, conform marjelor prevăzute va avea loc o, un transfer de la un an la altul a unei anumite sume. Întrebarea mea este următoarea. Este prevăzut undeva că surplusurile din anii precedenți sunt o încasare pentru anii următori? Je dis qu'il est 12h40 et que nous avons spune președintele, este 12.40 și trebuie să încheiem imediat, dar vom, vom răspunde când reluăm lucrările la întrebarea dumneavoastră. Ne revedem la ora 15. Bun. Bun.